Bună ziua tuturor! Văd că sala este foarte plină. Avem o întârziere de câteva minute și așadar putem începe acum. Iar nu am mai uh, apucat să discutăm despre punctul 15, punerea în aplicare a legislației europene din domeniul mediului și trebuie să discutăm această temă la, cu ocazia următoarei uh, întâlniri. Ajungem astfel la punctul 16 despre ordin, de pe ordinea de zi, deficitul de proteaginoase în Uniunea Europeană și care ar fi soluția la această veche problemă. Domnul Davis, aș să cuvântul. După părerea mea, Întâlnirea de ieri a fost uh, foarte bine organizată și aceasta datorită și faptul că dumneavoastră ați fost președintele acestei ședințe, însă faptul că nu am ajuns la punerea în aplicare a legislației ridică foarte multe uh, probleme. Și este foarte bine ca, sau de fiecare dată se întâmplă, sau de multe ori se întâmplă ca această temă să fie pusă la, la sfârșitul listei cu punctele discutate într-o zi și nu mai apucăm să discutăm. Îmi dau foarte bine seama că nici pe dumneavoastră nu vă mulțumește această situație, însă acum uh, mi se spune că vom discuta această temă abia în martie, deja șase luni după ce am inițiat această discuție. Și mă întreb ce am putea face pentru ca aceste teme să fie, să primească prioritatea pe care o, o merită. Domnul președinte, da, sunt de acord și poate vom discuta acest lucru mâine cu ocazia uh, întâlnirii coordonatorilor. Și astăzi ne aflăm sub presiunea timpului, există miniștri care vor veni uh, aici la comisia. Așadar, Chris, mâine dimineața la întâlnirea coordonatorilor vom vedea ce putem face. Revenim la punctul 16, raportor a fost uh, Ceava și ajungem la vot. Amendamentul 6. Cine stă pentru?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 Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem un uh, amendament consolidat, C2, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Continuăm cu uh, amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 14. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 16. Vot pe părți. Cine stă... În prima parte, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 17, comandament oral, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 18, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amanda, amendamentul consolidat C3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat C1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 32, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Considerentele, amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, niciun vot împotrivă, 11 abțineri. Felicitări uh, raportorului, domnul Ceaba Andor Tavadi, pentru acest raport. Ajungem la punctul 17 de, de pe ordinea de zi, reducerea inegal, inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Raportoarea a fost Edita Estrela. Are cuvântul pentru două minute. Raportoarea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Aș dori să mulțumesc colegilor și aș dori să mulțumesc mai ales raportorilor din umbră, a căror disponibilitate de cooperare a permis să ajungem la 14 amendamente de compromis, lucru care, desigur, ușurează procesul de votare deoarece inițial au fost propuse foarte multe amendamente, amendamente Textul uh, sine a fost uh, simplificat, am renunțat la mai multe puncte redundante și avem un text mai coerent. Aș dori să atrag atenția asupra unor aspecte din traducerea în portugheză și este vorba de lucruri neclare din punct de vedere terminologic și tehnic și care ar trebui să fie corectate. La punctul 51, de exemplu, Cred aici ar trebui să, exist, să fie clarificate lucrurile și la 161 un, o abordare convergentă ar trebui să fie o abordare integrativă. Mm-hmm. Da, spune domnul președinte, aceste probleme uh, lingvistice vor fi rezolvate de către experți. Ajungem la vot. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abținări? Respins. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. 75. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Comisia FEM M1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 3, uh, la alineatul 2. Cine stă pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu compromisul 7. Uh, Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 4. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu FEM 18. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. FEM 17. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 89 pentru, Împotriva? abțineri se respinge. Compromisul numărul 5. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 3B, INCO O6, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. INCO O8, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. INCO O9, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Avem un uh, amendament consolidat 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 4B, 103, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO O24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se cere verificarea electronică la 106. S-a închis votul. A fost necesară această verificare. 28 pentru, 27 împotriva. Se adoptă. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisia FEM M29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Continuăm cu 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 157. Cine este pentru? Deci 157 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120, 158, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7, 127. Cine este pentru? 122. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 129. Verificăm mai întâi? Deci verificăm 122. S-a închis votul. Se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 132. Domnule președinte, în traducere, noi am înțeles că votăm pentru 129, spune domnul Bartoloții. Și am votat pentru la 122, fiind la 129, se corectează vorbitorul, fiindcă noi am înțeles că despre asta vorbeați. Deci a fost o greșeală de interpretare, cred. Ar trebui să reluăm 122. Frau de Brun hat gerufen. Da, doamna de Brun a cerut verificarea la 122 și de aceea am cerut uh, votarea electronică la 122. Dar dumneavoastră când ați vorbit ați spus 129 și noi am votat pentru, fiindcă am crezut că e 129. Deci am vrea să revotăm la 122. Îmi cer scuze. Am și spus că s-ar putea să fie o greșeală de traducere. Da, dacă nu s-a înțeles, repetăm 122. Uh, s-a cerut verificarea electronică la 122 și reluăm votul electronic la 122. Cine este, cine este pentru și împotrivă? S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Aici a fost neînțelegerea și înțeleg acest lucru. A fost respins și eu am avut impresia că fusese respins de la început. Ajungem acum la amendamentul 129. Cine asta pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 132. Cine asta pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia FEM M5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Comisia FEM M11, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia FEM 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisia FEM 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisia FEM 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci, FEM 28, verificare electronică. S-a închis votul. S-a adoptat în mod clar. Compromisul 11. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Ajungem la pagina 12, amendamentul 143. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 144 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Verificare electronică la 144. S-a închis votul. S-a respins. Ajungem la Comisia FEM numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 15, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Comisia INCO 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. INCO 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. INCO 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ajungem la 148. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 149. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. IMCO 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 16. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 19. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. IMCO 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 151. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 152 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Verificăm 153. S-a închis votul. S-a, se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160 Dori să verificăm? Deci verificăm 155. S-a închis votul. Se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inco 23. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 161. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 162 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 163, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164. Cine stă pentru? Deci 164. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 104. Cine stă pentru? Da, este caduc pentru că l-am adoptat pe 163. Deci continuăm cu 165. Elena Antonescu. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 166. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Continuăm cu FEM 12. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 13. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 173. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176. Pat pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 22. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 177. Cine stă pentru? împotriva, abținerii se adoptă. 178. Cine este pentru? Împotriva. Abținerii se adoptă. FEM 30. Cine este pentru? Împotrivă. Da, reluăm. FEM 30. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 27. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Ajungem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. ...183 pentru, împotrivă, abținări se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abținări se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abținări se adoptă. 186 pentru, împotriva, abținări se adoptă. 188, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se respinge. O 189 e, se leagă de lingvistică, 190 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 191 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 192 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 193. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 194. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 198 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 28 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200 e caduc, și trecem la amendamentul 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul FEM 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. FEM 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se, ad- se adoptă. Referințele. Numărul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 7. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 1. C. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 6. C. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 7. C. Cine stă pentru? împotrivă, abțină și adoptă. Considerente. A8. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se respinge. 9. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cine stă pentru? Ab- împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 15. Este caduc. Și 16 este caduc. Continuăm cu 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, din nou, 23. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 26. Pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 27. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Continuăm cu FEM D. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 a fost același cu 29, Ajungem la compromisul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deci continuăm cu 35. Cine stă pentru? 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM F Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pagina următoare, punctul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Fem G. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Fe, fem, K, K, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se dorește verificarea electronică la FEMK. PPE-ul are un vot uh, în plus. Acum totul e în ordine. Se adoptă cu 31 de voturi pentru 27 împotriva. Acum avem amendamentul FEM L. Cine este pentru? Împotriva. Liberalii care e poziția lor? Abținerile? Deci, nu văd exact care este majoritatea. Cine este pentru la FML? Împotriva? Abțineri se adoptă. Apoi 55. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Continuăm cu considerentul JA960. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 61. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 67. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și astfel am reușit acest uh, maraton și ajungem la votul final. S-a deschis votul. Socialiștii și democrații au un vot în plus. Încă e un vot în plus? Deci de la Socialiști și Democrați cineva trebuie să scoată cartea de vot. S-a închis votul. 52 pentru, un, un vot împotrivă, 7 abțineri. Felicitări Edita Strela și tuturor celor care au participat la acest uh, raport. Este vorba de o temă importantă, inegalitățile în uh, domeniul sănătății în Uniunea Europeană. So, dann äh, nächste Abstimmung Trecem la votul următor, de asemenea, un subiect amplu, evaluarea modului de gestionare a gripei H1N1 în Uniunea Europeană în perioada 2009-2010. Raportoare Michel Revazi și supunem la vot compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La aceeași pagină jos, compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La pagina 2. Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 87 cu amendamente orale. și vot pe părți. Prima parte. Cu amendament oral, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua caducă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina următoare, compromisul 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100, cine este pentru? A fost retras. Dar a fost preluat de către raportoare. Da, atunci să punem la vot. Amendamentul 100, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul consolidat 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118, de asemenea, preluat de către raportoare, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 128. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 10. Cine este pentru? Este o solicitare de a avea vot cu apel nominal. Articolul 167, aliniatul 2, spune că trebuie să existe 16 deputați care să se ridice în picioare și atunci abia trecem la votul cu apel nominal. Da, sunt exact 16, spune președintele. Da. Bun. În cazul acesta trecem la vot cu apel nominal. Este acest amendament consolidat numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 41 împotrivă, două abțineri. Se respinge. Există și o altă versiune a amendamentului consolidat 11, ce supunem 11 la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 vot pe părți cu amendament oral, prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua caducă. 151 Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182. Cu amendament oral. amendamentul 82 cu amendament oral, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Optzeci trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la referințe. Amendamentul 1 Michel Rivazi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Karin Kadenbach. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 18, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 cu amendament oral și vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua caducă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, 57, 58 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 69-70 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge și am ajuns la votul final. În legătură cu gripa porcină, s-a deschis votul. S-a închis votul. 58 pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Sincere felicitări raportoarei Michel Rivazi. Da, dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest vot subiectul rămâne de actualitate, fiindcă dacă mâine apare o pandemie, e nevoie de o mai bună degestionare. Am insistat în ceea ce privește independența, transparența și cooperarea statelor membre și există un singur element problematic, conflictele de interes. Știți că există un mare scandal în Franța pe acest subiect și în legătură cu OMS E vorba de o declarație a experților și o verificare și de aceea am solicitat vot cu apel nominal pentru a vedea dacă există conflicte de interese, lucru care se va verifica la nivelul agențiilor care contractează experții. Mulțumesc tuturor colegilor și secretariatului. Wir haben noch die Anfrage von Delvaux. Mai există și o intervenție din partea doamnei Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită că la final am ajuns cu acest raport la un text care ia în considerare părerile tuturor. În ceea ce privește conflictele de interes, suntem cu toții de acord că trebuie să avem o definiție comună și să fie publicate. Un text echilibrat, ca raportor din număr vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit, dar mai rămâne un text, expunerea de motive, care rămâne în uh, versiunea inițială. Conform articolului 52 din regulament și din dorința de a asigura o coerență, sugestia în grupului meu, în numele grupului meu ar fi pentru raportor să evaluăm această expunere de motive pentru a reflecta textul așa cum este el acum și cum va fi votat votat în plenară. Mulțumesc! Sigur că uh, în justificare nu trebuie să scrie altceva decât în textul adoptat. Evident că va trebui să creăm o armonizare. Cu siguranță secretariatul și raportoarea vor face acest lucru și dumneavoastră veți putea verifica dacă lucrurile corespund. Trecem atunci mai departe la punctul 19 al ordinii de zi. Mă uit pe lista de vot. Ia uitați-vă ce culori frumoase am pe lista mea de vot. Deci, în felul acesta e foarte ușor de urmărit. Deci, punctul 19 dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Ana Rosbach este raportoarea care dorește într-un minut să ne explice anumite lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să mulțumesc tuturor care au contribuit la acest raport sunt multe lucruri, aspecte pozitive care trebuie menționate. Mă tem că ieri seara însă am primit o serie de e mail în care o parte dintre colegii mei au spus cu totul altceva. Deci pare că există un fel de luptă în derulare și nu știu dacă aici e momentul să avem un conflict ideologic. Acest subiect este unul absolut nou este momentul să facem ceva și încă repede și, după părerea mea, acest aviz este doar un punct de pornire, un prim pas către realizarea ceea ce dorim să realizăm. Dat fiind, deci, că vorbim doar de un prim pas, dacă ne blocăm aici și nu pornim, putem să lăsăm totul baltă. Deci, până la urmă, nu discutăm despre cine este pentru și cine este împotrivă. Ce încercăm să facem în acest moment este să ajungem la un fel de consens și, după părerea mea, acest lucru este absolut esențial. Fiindcă, cum am spus, avem de-a face cu un prim pas și acum trebuie să încercăm să stabilim împreună niște standarde, niște măsuri și atunci când intrăm în detaliu e momentul să ducem acele lupte, nu acum. Mulțumesc, raportoare. Vom vedea cum doresc să voteze colegele și colegii și începem cu amendamentul 17. Vitorio Prodi, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Econ 9. Cine este pentru? Dagegen. Enthaltungen. Abțineri? Cred că se adoptă, dar putem verifica. um, beendet. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu era foarte clar. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se pare că nu există interpretare în engleză. Acum funcționează? Da. Da, se pare că da. Verificăm 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Nu s-au îmbunătățit lucrurile, se respinge. 28. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Să verificăm. 34.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm pentru Econ 16. S-a închis votul. Da, la limită, dar se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru 48. S-a închis votul. Se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 caduc. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. I36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I311 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 17, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Econ 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, 52 pentru, potrivă. Încă o dată pentru 52, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Se, se dorește verificarea pentru 55. S-a închis votul. La limită se adoptă Mergem mai departe la ITRE 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econopt. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 11. Econ 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 12. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 14. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 63. S-a închis votul. Se adoptă. 65 caduc. Nu, se pare că nu se corectează. Președintele de 65 s-a pus la vot cine se pentru. Împotrivă. Abțineri. 65 verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. i 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 1, vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Ample 9, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Empl 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 3. Pentru. Împotrivă. Abținem. Se adoptă. Regii 4. Pentru? Împotrivă? Am mers prea repede. Mai spunem la avut odată. Regii 4. Haideți să verificăm electronic. închis votul. Se respinge. Regii 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Da, haideți să verificăm regii 5. Mi se părea că e clar.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 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. și 83 și 39 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se dorește verificarea electronică pentru 83 și ITRE 9. S-a închis votul. Nu se putea mai clar. Mergem deci, mai departe, regii 9, cine este pentru? Regii nouă. Cine este pentru regii nouă? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 11. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Econ 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 12 cade și mergem mai departe la DV1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV2 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV4 vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Recon 10 pentru, împotrivă, Nu e foarte clar, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Econ 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Empel 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. ITRE 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 16. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Verificăm 68. S-a închis votul.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 se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 pentru. Doriți eh, verificarea la 81 s-a adoptat, dar dacă vreți verificăm. 81. S-a închis votul. Se respinge. Și cât se poate declar. 82 hm. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pentru 85. S-a închis votul. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, referințele. Nu? Considerentele? Numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul, 3, numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referința 2-3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Ocupare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referința 2. <laughs> Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum considerentul A, amendamentul 5, Vitorio Prodi, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. E limpede. Doriți verificare? Nu, e limpede. 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A. Un pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I3A pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă doriți, verificăm. Pentru 10. S-a închis votul. Se adoptă. 12. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 14. S-a închis. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Employment B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Horst Schnellhardt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, ocupare 10 se respinge. i trece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i trece d pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și în felul acesta ajungem la votul final. Pe marginea acestui raport s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru și, din păcate, 34 împotrivă, 11 abțineri. În felul acesta, raportul ajunge, din păcate, la coș. Vă rog, doamnă raportoare. Nu se man jo tydeligt, at uh, vi egentlig ikke ønsker noget virkelig seriøst, alvorligt med det her. Da. Cred că lucrurile nu sunt luate în serios și îmi pare rău să văd că până la urmă la asta se ajunge cu raportul la gunoi. Am spus că nu doresc acest război de tranșee și am încercat să văd de unde vin amendamentele, am încercat să fiu realistă, să văd ce poate fi inclus, care ar putea fi deschiderea către acest drum nou care ne așteaptă uh, și unde nu luăm în considerare doar PIB-ul. Dar văd că nu asta își dorește această comisie. Va trebui să încercăm altă dată, fiindcă ceva în acest domeniu trebuie să se facă. Deocamdată, se pare că avem de-a face cu o luptă pur ideologică. Îmi pare rău că așa stau lucrurile și cred că trebuie să punem totuși acest subiect pe ordinea de zi. Da, uneori uh, aceasta este situația în politică, nu există nicio garanție pentru succes. Vitorio Boder, acum comentariu. Mulțumesc, domnule președinte. Am o observație în calitate de raportor din umbră, din partea grupului socialist-democrat. Am încercat să intru în detaliu cu acest document, fiindcă înțelegeam cât de important este subiectul. Acesta este singurul mod în care putem să înțelegem schimbarea cu care ne confruntăm și putem să înțelegem cum um, faptul că avem resurse naturale limitate și faptul că pământul poate să ne susțină numai până la un anumit nivel și din acest motiv trebuie să facem niște schimbări esențiale, niște modificări la nivelul civilizației. Trebuie să înțelegem că aceste două limite pe care le-am menționat nu pot să fie reflectate doar în PIB, fiindcă PIB-ul se bazează doar pe producția materială. Deci trebuie să ne modificăm modul de a fi, paradigma, pentru că trebuie să definim mai bine aceste bunuri comune care nu sunt tangibile. Și doar așa omenirea poate să facă un pas înainte și doar așa putem contribui la durabilitatea societății noastre. Sensul acestui document era promovarea unei transformări, a unei deschideri către transformare și să se treacă de la consumul de bunuri pur materiale și la bunuri imateriale, intangibile. Acest lucru n-a fost înțeles, din păcate, dar rămâne ca lupta să fie dusă pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Oaspetele nostru deja așteaptă afară, însă uh, Corin Lepa și domnul Schnehar doresc să iau cuvântul inițial. Dacă veți fi foarte succint, putem să vă dăm cuvântul. Prezident. Da, domnule președinte, în calitate de raportoare din umbră pentru grupul ALDE, am înțeles foarte bine că există o tentativă de a sabota acest raport pe un subiect absolut esențial din punctul meu de vedere. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Prodi în astfel de cazuri, întotdeauna ne confruntăm cu aceeași chestiune și faptul că se respinge acest raport în totalitate poate fi interpretat că Parlamentul nu consideră acest subiect ca fiind unul important. Cu fiecare amendament aveam senzația că încercam să ajungem la un compromis, că uh, tentativa de mm, uh, subminare nu va reuși, deși au fost amendamente respinse. Erau multe amendamente mm, logice care au fost luate în considerare și eu aș fi dorit ca raportul să rămână. Am înțeles că va fi aruncat la gunoi și aș vrea ca Parlamentul să reia acest subiect într-un fel sau altul, fiindcă nu putem răspun, rămâne doar cu uh, produsul uh, național brut pentru a evalua ceea ce fac companiile noastre. E absurd. No. Acum la sfârșit, doamna Schnellhardt. Domn, doamna Schnellhardt. Domnule președinte și doamnelor și domnilor, într-adevăr este vorba de o temă importantă care nu a fost sprijinită. Uh, Însă, dacă dorim să discutăm o asemenea uh, temă importantă, trebuie să avem criterii clar măsurabile și nu criterii care să ducă la crearea unei, uh, unei mai mari uh, birocrații prin criterii care nu sunt, sub, care nu sunt obiective. De ce nu am putut să sprijinim acest raport, deoarece, după părerea noastră, avem nevoie de uh, date concrete, avem nevoie de mai puțină birocrație și doar așa ajungem la un rezultat. Acest lucru nu a fost posibil prin acest raport. PPE-ul dorește din nou să ia cuvântul Richard, dar nu este vorba de această temă, însă nu este încă ora 11 și de aceea aș dori să vă rog să facem o scurtă uh, pauză pentru că trebuie să discutăm câteva lucruri în interiorul grupului. Da, spune domnul președinte, cred că după acest maraton de vot luăm o pauză de 5-6 minute și apoi vom continua cu oaspetele din Ungaria, discutând despre politica în Uniunea Europeană, politica de sănătate. Și în ceea ce privește tema produsului intern brut, cred că va trebui să revenim pentru că este o temă foarte importantă. Luăm acum o pauză de 5 minute și vă rog să rămâneți câți mai mulți aici în sală pentru a vedea care este um, agenda președinției ungară. So, liebe Kollegen. Stimați colegi, după această pauză scurtă și după maratonul cu foarte multe, foarte multe voturi, ajungem la um, punctul culminant al acestei dimineați, acestei dimineți și salut președinția ungară Alături de noi se află ministrul al resurselor naționale, domnul Micloș Retei. Bine ați venit aici la Comisia Envi. Bine ați venit și colaboratorilor dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru politica în domeniul sănătății. Această comisie este responsabilă atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru problemele legate de sănătate și de siguranță alimentară. Există multe teme asupra cărora avem un interes comun și dorim să aflăm ce anume v-ați propus dumneavoastră pentru următoarele șase luni. Vă dau acum cuvântul pentru a ne prezenta programul președinției ungare. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamne, doamnelor și domnilor deputați, domnilor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta programul uh, din domeniul sănătății a președinției uh, ungare. Mă bucură faptul că pot vorbi Um, despre cum dorim să mergem înainte cu inițiativele din domeniul sănătății. Ne-am pregătit în mod intens pentru această președinție, deoarece au trecut doar șase ani din momentul în care Ungaria s-a alăturat, a aderat la Uniunea Europeană. Ultimii șase ani au uh, însemnat modificări importante atât pentru Ungaria cât și pentru Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona a extins uh, prerogativele Parlamentului European și colaborarea a dus la un, a pus pe, un nou, pe o nouă bază colaborarea între Consiliu și Parlament. Sperăm că vom găsi soluții comune pentru problemele pe care trebuie să le rezolvăm în următoarele șase luni. În ultimii șase ani am putut vedea faptul că politica um, din domeniul de sănătate a Uniunii Europene a fost extinsă în mod continuu. Aspectele de sănătate se află, desigur, la latitudinea statelor naționale. Cu toate acestea, există multe întrebări la care trebuie găsit un răspuns la nivel european. Este vorba de aspecte care rezultă, de exemplu, din funcționarea pieței interne. Trebuie să lucrăm împreună nu doar pentru că ne confruntăm cu provocări comune, ci și pentru că, din păcate, există echilibre foarte mari între statele membre în ceea ce privește politica uh, din domeniul de sănătate și în ceea ce privește situația de sănătate a cetățenilor. Toți cetățenii europeni au dreptul la uh, sănătate și au dreptul de a avea acces la îngrijire medicală. păstrarea sănătății uh, are, un, uh, are o influență foarte mare asupra calității vieții fiecăruia dintre noi și are o influență asupra societății în general. Protejarea sănătății reprezintă un, uh, este un element foarte important în dezvoltarea economică. Sănătatea lucrătorilor este foarte importantă și contribuie la competitivitatea economică a unui stat. Sectorul sănătății dispune de un potențial important de inovare. Susține progresele tehnologice și, în același timp, acest sector preia servicii, anumite servicii și produse tehnologice. În același timp, sectorul sănătății este foarte important pentru locurile de muncă, deoarece aproximativ 10% din lucrătorii din Uniunea Europeană sunt, lucrează în acest domeniu. În strategia Europa 2020, care este o strategie foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene, creșterea economică are un rol foarte important. În acest context, păstrarea unei populații sănătoase este foarte importantă și aici avem o responsabilitate foarte mare. Ungaria a preluat președinția Uniunii Europene într-o perioadă foarte dificilă. Criza economică a accentuat anumite aspecte, uh, trebuie să rezolvăm anumite probleme, de exemplu o populație din ce în ce mai îmbătrânită, o cerere din ce în ce mai mare de servicii de sănătate, dezechilibrele care există între statele membre în domeniul sănătății și lipsa de personal calificat. Trebuie să ne asigurăm că, în ciuda crizei economice, vom uh, garanta în continuare principiul egalității și vom uh, garanta ca, ca sistemele de sănătate să fie organizate pe bază durabilă. Acestea sunt uh, prioritățile principale care oferă cadrul uh, activităților președinției mai uh, ungare în acest domeniu. Aș dori să mă refer acum la propunerile legislative. În Uniunea Europeană există foarte multe legi, inițiative legislative în domeniul sănătății. În timpul președinției spaniole și belgiene s-au înregistrat progrese uh, importante în ceea ce privește drepturile um, transfrontaliere ale cetățenilor și mai ales și în ceea ce privește reglementarea medicamentelor. În ceea ce privește drepturile transfrontaliere ale cetățenilor, noi suntem de părere că propunerea pentru directivă reprezintă o piatră de hotar în, în uh, acest domeniu. Prin această directivă uh, vom avea garanția că, că drepturile uh, cetățenilor vor fi întărite și aș dori să subliniez faptul că Ungaria a sprijinit textul din a doua lectură ținând cont de faptul că la ședința de săptămâna uh, trecută ați adoptat uh, amendamentele de compromis, președinția ungară va, fa- va face um, toate cele care sunt în putință pentru a pune în aplicare cât mai repede această directivă. La, în cadrul președințiilor uh, anterioare s-au uh, înregistrat uh, progrese în ceea ce privește farmacovigilența și uh, medicamentele falsificate. Și aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului, deoarece datorită colaborării am putut ajunge la un uh, compromis. Sunt uh, convins că, mulțumită reglementării din domeniul farmacovigilenței, am putut am putut rezolva probleme foarte importante, mai ales în ceea ce privește efectele uh, secundare ale, ale medicamentelor. În plus, împărțirea sarcinilor va permite o coordonare între statele membre, acestea putând lua hotărâri foarte importante în sensul garantării uh, siguranței pentru cetățeni. În plus, există și un compromis în ceea ce privește falsificarea medicamentelor și sperăm că în uh, februarie Parlamentul va adopta aceste acte legislative. Până în acest moment, în prim plan, s-au uh, aflat aceste două propuneri. Față de uh, propunerea legată de de uh, informare a pacienților. Președinția ungară este pregătită să discute um, propunerile modificate venite din partea uh, Comisiei pe marginea acestei teme. Desigur, vom ține seama și de amendamentele venite din partea Parlamentului. În acest moment, președinția așteaptă ca Comisia să înainteze un text modificat. În, acest mom- în, în respectivul moment, președinția va, uh, va crea grupul de muncă care se va ocupa cu această temă. Ne-am bucura dacă drepturile cetățenilor vor fi puse în prim plan în noul text propus de către Comisie Și din acest punct de vedere ne bucură uh, eforturile făcute de Parlament pentru a depăși uh, aceste lipsuri. Suntem convinși de faptul că propunerea modificată din partea Comisiei va fi înaintată cât mai repede și că apoi vom putea discuta în detaliu acest dosar. Suntem uh, pregătiți să continuăm colaborarea cu Parlamentul. După părerea noastră, informarea pacienților trebuie să se încadreze într-un uh, cadru, într-un program care să se ocupe nu doar cu informarea cetățenilor, ci și cu păstrarea uh, stării de sănătate și astfel să fie uh, întărită informarea cetățenilor și în acest punct de vedere. Aș dori să mă refer acum la inițiative nelegislative. Strategia pentru sănătatea Uniunii Europene arată cât de importantă este sănătatea în domeniile politice ale Uniunii Europene. Principiile strategice sunt uh, următoare. O abordare bazată pe valori, recunoașterea legăturii între creșterea economică și sănătatea, implicarea sănătății ca un factor important în toate domeniile politice, respectiv întărirea rolului Uniunii Europene în ceea ce privește aspectele de sănătate în mod global. Peste tot în Europa, aceste principii reprezintă o bază foarte bună pentru a orienta toate uh, strategiile în acest domeniu. În următorii ani, diferitele obiective uh, ale Uniunii Europene vor trebui să rezolve următoarele probleme. Siguranța cetățenilor europeni în domeniul sănătății trebuie întărită mai departe, trebuie să promovăm un uh, stil de viață sănătos, mai ales în ceea ce privește pe copii și pe tineri. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că pensionarii vor ajunge la o vârstă înaintată într-o stare de sănătate uh, bună. În plus, sistemele naționale de sănătate trebuie să devină mai moderne, mai eficiente, mai flexibile, să fie apropiate de uh, cetățeni și să fie mai accesibile pentru cetățeni. Și președinția ungari, uh, ungară va continua inițiativele anterioare. În ceea ce privește uh, siguranța în domeniul uh, sănătății, dorim să punem în prim plan uh, situația, situația sănătății copiilor și uh, vac- vaccinarea copiilor. Există și un, o altă, un alt aspect, este vorba de monitorizare și de situația dificilă a copiilor de, de imigranților. Vom organiza în data de 3-4 martie o conferință pe această temă și rezultatele acestei conferințe vor fi transmise apoi uh, organizațiilor de medici. Pe baza concluziilor uh, acestei conferințe, vom uh, vedea ce activități vor putea fi inițiate la nivelul Uniunii Europene și vom formula concluzii în cadrul concluziilor Consiliului. Situația sănătății cetățenilor trebuie să fie îmbunătățită și trebuie să ne asigurăm că uh, copiii noștri sunt educați într-un mod uh, sănătos. Și în acest uh, domeniu, președinția ungară dorește să continue inițiativele care există deja. În plus, suntem convinși că și sănătatea psihică este foarte importantă, nu doar sănătatea fizică. Pactul European pentru uh, pentru sănătate psihică a inițiat un uh, cadru larg în care se ține seama de sănătatea psihică la, în rândul tinerilor și oamenilor în vârstă, stigmatizare și excludere socială. Vor fi organizate cinci uh, conferințe tematice în acest cadru și uh, Rezultatele acestor conferințe vor apărea în concluziile Consiliului. Ultima conferință uh, din această serie va avea loc în uh, martie în Berlin. După această conferință vor începe lucrările în uh, cadrul Consiliului. În plus, după părerea noastră, este foarte important ca um, diferențele în interiorul uh, statelor membre să fie reduse. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, promova o, o hrană uh, sănătoasă, trebuie să creștem conștientizarea în ceea ce privește mișcarea fizică și trebuie să ne preocupe și uh, fumatul. La 30-31 mai 2011, um, Consiliul va organiza o conferință în acest domeniu. Aș dori să um, amintesc că vom colabora cu Eurosafe și um, cu ajutorul uh, Comisiei Europene vom organiza în 16-17 iunie o conferință pe tema prevenirea uh, accidentelor. Vom analiza care este situația actuală și vom uh, formula uh, provocările pe, pe viitor. Există și alte inițiative care trebuie să asigure că sistemele naționale de sănătate vor deveni mai moderne și mai eficiente. Tema principală a programului nostru uh, de, sănă, de sănătate se referă la uh, drumuri uh, în domeniul de sănătății și cariere în domeniul sănătății în Europa. Există, este vorba de probleme care trebuie rezolvate doar printr-o abordare transfrontalieră. De exemplu, o, un, o îngrijire medicală transfrontalieră, transfrontalieră, o lipsă din ce în ce mai mare de specialiști în acest domeniu, necesitatea de a exista o îngrijire medicală eficientă, dezechilibrul din îngrijirea medicală și drepturile cetățenilor. Președinția ungară dorește să abordeze aspecte foarte importante în domeniul sănătății. În primul rând, investiții în sistemele medicale ale viitorului. Este vorba de o inițiativă a președinției ungară care se va preocupa de, de întrebări foarte importante, mai ales în contextul în care um, se reduc cât mai mult mijloacele financiare, populația este din ce în ce mai bătrână și costurile sunt din ce în ce mai mari costurile și cheltuielile um, din domeniul sănătății nu, sunt, nu trebuie privite ca simple cheltuieli, ci trebuie privite ca investiții în uh, viitor, investiții care asigură ca pe, vi- ca pe viitor aceste costuri vor fi mai reduse. Este foarte important ca hotărârile pe care le luăm să se bazeze pe fapte și este important să avem instrumentele necesare pentru a urmări aceste inițiative, evoluția acestor inițiative. Schimbul de opinii este foarte important și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că baza noastră de cunoștințe uh, este lărgită. În plus, este important ca mijloacele financiare din fondurile structurale europene să fie folosite în domeniul sănătății președinția ungară va înainta propuneri pentru a sprijini concluziile Consiliului în sensul obținerii unor sisteme de îngrijire medicală durabile. Ținând cont de Cartea Verde a Comisiei și președinția ungară, um, dorește să fie ambițioasă pentru a obține progrese în ceea ce privește uh, specialiștii din acest domeniu. Dorim să continuăm cele începute deja de președinția belgiană și să ținem cont de concluziile președinției uh, belgiene în ceea ce privește uh, tema investiții în, domeniul, în acest domeniu pe viitor. În plus, cred că trebuie elaborat cât mai uh, repede un plan de acțiune în acest domeniu și pus în aplicare acest plan de acțiune. Președinția ungară este de părere că este foarte important din acest punct de vedere să avem um, date cât mai concrete despre situația specialiștilor în Uniunea Europeană. În plus, este foarte important să oprim imigrarea specialiștilor în, din acest domeniu și să avem un plan concret din acest punct de vedere. Președinția Consiliului este de părere că e-sănătatea este foarte importantă pentru modernizarea sistemelor medicale în uh, ceea ce privește accesul uh, transfrontalier la serviciile medicale și la uh, sprijinirea hotărârilor în acest domeniu. Președinția ungară va uh, organiza o conferință între 10 și 12 mai, o conferință de experți în Budapesta pe marginea acestei teme. Desigur, sunteți uh, și dumneavoastră invitați să participați la aceste conferință. Președinția ungară speră că va avea loc o colaborare fructuoasă cu Parlamentul. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți uh, întrebări, vă stau la dispoziție cu plăcere. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului, pentru această prezentare amplă a programului președinției maghiare în domeniul sănătății. Ați insistat asupra importanței pe care o acordați menținerii sănătății cetățenilor și pentru toate aspectele care depind de sectorul sănătății. Astăzi, de altfel, am avut un vot pe marginea unui raport în legătură cu diferențele care există încă în ce privește condițiile de îngrijire a sănătății în Uniunea Europeană, lucru care ne îngrijorează pentru că aceste diferențe sunt atât de mari. Avem și o serie întreagă de solicitări de a interveni, de a adresa întrebări, v-aș sugera să ne limităm la intervenții de două minute. Richard Zeber este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte al Consiliului, Mă bucur că ați venit în mijlocul nostru, vă felicit pentru uh, deținerea președinției și pentru acest pachet amplu de uh, obiective pe care le-am stabilit. Pentru noi este important ca în ce privește această îngrijire transfrontalieră a sănătății să putem progresa. În cadrul negocierilor am constatat că rezistența la nivelul unor state membre este încă foarte mare. Raportoarea noastră, François uh, Grostet, a dus o luptă acerbă pentru a-și impune ceea ce prevede în raportul nostru, dar aș vrea ca și hotărârea uh, pe marginea celei de-a doua lecturi să fie luată în timpul timpul președinției maghiare, pentru că o asemenea directivă trebuie să fie implementată cât mai repede. După cum știți, nu am putut cădea de acord asupra unor aspecte uh, care să creeze facilități pentru pacienți. De aceea aș vrea ca dumneavoastră să stimulați sistemul de vouchere pe care noi îl propunem uh, pentru a găsi uh, soluții financiare pentru îngrijirea transfrontalieră. Iar în ce privește uh, proiectul e-health, el a eșuat până acum în Consiliu, dar eu cred că ar fi mult mai ușor pentru cetățeni să beneficieze de aceste servicii dacă uh, ar putea să se servească de cărțile, uh, cartelele de sănătate care uh, le primesc la ei acasă, chiar și atunci când beneficiază de o îngrijire a sănătății în străinătate. Iar în ce privește sectorul sanitar, într-adevăr există anumite fluxuri de migrație, de emigrare a specialiștilor spre anumite țări. Am salutat abordarea dumneavoastră proactivă în care spuneți, da, trebuie să ne îngrijim de sănătatea copiilor noștri, dar poate că ne spuneți amănunte la ce vă gândiți în domeniul profilaxiei sănătății. Pentru că, uh, sigur, trebuie să menținem în anumite limite bugetele de sănătate, dar să ne gândim și la toate aspectele uh, profilactice. Linda McEwen. Bine ați venit, domnule ministru. În această dimineață am discutat despre aspecte legate de calitatea sănătății, modul în care a fost gestionat anul trecut uh, gripa H1N1. Mai există o altă epidemie de gripă în, în momentul de față și care sunt măsurile pe care le aveți în vedere în UE? Credeți că ar trebui să existe o coordonare la nivel european, fiindcă se discută posibilitatea unei campanii de vaccinare? Un al doilea aspect, pe care știu că îl cunoașteți, se referă la cazul lui Agnes Geller, moașa din Ungaria. Am primit multe scrisori de la cetățeni îngrijorați. Cei care nu știu, Agnes Geller este o moașă maghiară, care în prezent este arestată la domiciliu acasă sub acuzație de malpraxis a fost într-o închisoare de mare securitate cu câteva luni înainte de Crăciun, din câte am înțeles, și înțeleg că este deținută pentru în Ungaria, deși e legal să naști la domiciliu, nu există dispoziții legale care să permite moașelor să își exercite meseria, să ajute la nașterile la domiciliu. Și cred că ar fi util, domnule ministru, să ne spuneți de ce Agnes Geleb uh, este urmărită în instanță în Ungaria și cum este posibil să ai o lege care permite nașterea la domiciliu, dar să nu le permiți femeilor să facă efectiv acest lucru, fiindcă nu există lucrători medicali certificați în acest sens. Am înțeles că în Strasburg, uh, în decembrie, s-a hotărât că Ungaria trebuie să schimbe legea relevantă. Aspectul acesta este relevant nu doar pentru Ungaria, ci și pentru multe alte state din Europa, mulți cetățeni care nu înțeleg cum așa ceva se poate întâmpla într-un stat membru al UE și aș vrea să primim clarificări. Mulțumesc, Antonio Pavanova. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să Uh, îl felicit pe domnul ministru pentru prezentare. Fiecare ministru care vine să prezinte aici un program uh, ia niște angajamente foarte serioase, însă nu s-au întâmplat prea multe lucruri clare în ceea ce privește egalitatea în sănătate. Apreciez faptul că președinția maghiară dorește să abordeze și chestiunea investițiilor în sănătate și durabilitatea financiară. În această dimineață ne-am am, am uh, adoptat raportul privind inegalitățile în domeniul sănătății și uh, situația serviciilor medicale în ziua de astăzi și aș dori să vă pun o întrebare cu privire la inițiativele concrete pe care le aveți în acest domeniu. Cum intenționați ca acest subiect să se regăsească pe agenda Consiliului, știind că există o ezitare constantă din partea statelor membre în ceea ce privește abordarea chestiunilor legate de sistemele medicale. Tot timpul se ascund după principiul subsidiarității când e vorba de acest subiect. Vă gândiți la o cooperare concretă sau întâlniri comune cu Consiliul ECOFIN, care are un rol important de jucat, dacă vrem să răspundem în mod concret uh, la nevoia de sisteme mai eficiente și durabile? Comisia noastră a adoptat în această dimineață și un raport privind evaluarea gestionării pandemiei H1N1 în 2009-2010 și Parlamentul, cu mare dificultate, uh, încearcă să promoveze transparența și să tragă lecțiile care trebuie învățate din această situație, inclusiv cele referitoare la opinia publicului, la încrederea publicului. Știm că există o comunicare din partea Comisiei în viitor pe acest subiect, dar vreau să știu dacă doriți ca acest subiect să se regăsească și pe agenda Consiliului pe durata președinției dumneavoastră și dacă vă gândiți să consolidați normelor privind transparența, mai ales în ceea ce privește rolul experților în cazul unor crize majore în domeniul sănătății. În această dimineață, această comisie a votat împotriva principiului transparenței. Vă spun asta cu îngrijorare. Și aș vrea să știu dacă doriți să aduceți acest subiect în atenția Consiliului și a Comisiei, să le spuneți că trebuie să știm mai multe despre acest expert, despre pregătirea lor și despre declarațiile pe care le fac. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tremopolos, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez bun venit uh, domnului ministru. Am o întrebare. O întrebare referitoare la transferul de competențe în ceea ce privește organismele modificate genetic în portofoliul comisarului responsabil cu sănătatea. După părerea noastră, este vorba despre o șmecherie pentru a retrage competențele comisarului responsabil cu mediu. Fiindcă Știm că aceasta este uh, și poziția unor um, state membre, statele care se opun organismelor modificate genetic. Și atunci aș vrea să vă întreb, cultivarea organismelor modificate genetic, după părerea dumneavoastră, are legătura doar cu sănătatea omului sau are legătură și cu mediul și cu gestionarea ecosistemelor? Care este părerea dumneavoastră, adică ce abordare dă Ungaria acestui subiect și cum se va reflecta această uh, abordare în politicile care trebuie promovate și care trebuie să ia în considerare părerea marii majorități a europenilor care sunt împotriva organismelor modificate genetic? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul, Ros- Do- domnul Rossi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, am votat un document în care se prevede dreptul cetățenilor europeni la tratamente sau servicii medicale în oricare dintre statele membre. Ce se întâmplă dacă cetățeanul unei țări cu proaste servicii medicale merge în alt stat? Uh, ar putea să uh, beneficieze de servicii în acea țară. Dar acest lucru implică niște costuri, costuri care sunt plătite de țara de origine a cetățeanului pe baza uh, costurilor valabile în țara respectivă. Și s-ar putea să existe o diferență chiar considerabilă între uh, costurile medicale, diferență care trebuie acoperită din buzunarul cetățeanului. Și noi am încercat să facem ceva care să dea posibilitatea unui cetățean de a a primi servicii medicale în altă țară, dar și să uh, aibă acoperite aceste costuri, această diferență, însă nu în totalitate. Deci, prin urmare, cine are probleme găsește o rezolvare, dar trebuie să și plătească din buzunarul său. Și după părerea noastră, acest lucru nu este corect dacă vrem să promovăm o egalitate între cetățenii europeni. Întrebarea mea, știind foarte bine că trebuie să se intervină în cazul statelor membre, și în acest caz, fie se modifică tratatul în ceea ce privește competențele în serviciile medicale, fie există un acord între toate statele membre. Deci, în aceste condiții, sunteți favorabil pentru promovarea unui plan pentru ca toți cetățenii să aibă serviciile medicale minime garantate în toate statele și apoi țările care se descurcă mai bine pot să ofere mai mult, dar trebuie să existe un minim garantat cetățenilor europeni care să se bucure de asistență medicală uh, similară în toate țările. E de dorit asta și eu aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră și dacă credeți că se poate face ceva pentru a ajunge la această soluție. Deci un nivel minim de servicii medicale europene. Mulțumesc! Dacă doriți să răspundeți, domnule ministru, la primele întrebări? a fost prima rundă. Poate că avem acum răspunsurile. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebări. Domnule Zipare. ați pus o întrebare în legătură cu ceea ce își propune președinția maghiară pentru a promova directiva privind uh, grijirea medicală transfrontalieră, cel puțin formal directiva sperăm să poată fi adoptată în timpul președinției maghiare. Iar în ce privește proiectul e-health, sănătatea electronică. Spuneați că ar putea să faciliteze uh, de asemenea asistența medicală transfrontalieră. Sunt de acord, vom organiza de altfel o conferință pe această temă, e-health, sănătatea copiilor lipsa de medici, de specialiști, de asistente medicale. De asemenea, a fost uh, o preocupare a dumneavoastră. Situațiile din diverse statele membre sunt foarte diferite, știm acest lucru. Există dezechilibre. Trebuie să încercăm să înlăturăm treptat aceste dezechilibre. Dar trebuie să știm și de ce se produce acest fenomen de migrație specialiștilor. Trebuie să Uh, cunoaștem cauzele și să încercăm să uh, remediem lucrurile pe această cale. Este singura modalitate pentru statele membre de a stopa acest fenomen de migrație. Sănătatea copiilor, imunizarea, uh, profilaxia, sunt chestiuni cât se poate de importante. Există state membre în care practicile de vaccinare, de imunizare sunt foarte conservatoare, există reglementări foarte stricte în anumite state membre. Iar noi trebuie, evident, să ne îngrijim și să garantăm uh, sănătatea copiilor. Este important ca uh, bolile infecțioase pe care să le, le putem combate prin uh, vaccin să uh, poată în continuare să fie combătute prin asemenea campanii de vaccinare. În ce privește întrebarea doamnei Lina McEwen, trebuie să analizăm experiența din anii trecuți în ce privește, de pildă, combaterea gripei H1N1, trebuie să vedem care este rolul diverselor instituții implicate, trebuie să mizăm pe um, mai mare rol al comunicării. Iar în ce privește dezvoltarea unor substanțe de vaccinare în comun, sigur că trebuie să fie stimulată, dar uh, trebuie să evităm situațiile în care anumite state membre să își uh, depoziteze aceste uh, cantități imense de vaccin, în timp ce alte state uh, vor duce lipsă de vaccin. Iar în ce privește problema moașei din uh, Ungaria, care este în închisoare. Există în clipa de față o uh, prevedere legală în Ungaria, chiar o lege specifică în legătură cu dreptul femeilor de a naște acasă. Sunt uh, uh prevăzute anumite condiții. Dar, uh, spun, este de fapt un proiect de lege. La nivelul Ministerului s-au discutat uh, aceste lucruri. De ce se află această moașă în Uh, arest la domiciliu sau de ce se află în închisoare, uh, nu știu să vă răspund. În momentul în care a părut această problemă, în care am fost confruntați cu ea, administrația a reacționat foarte repede. Am avut consultări cu medici, cu ONG-uri. Există ONG-uri în Ungaria care promovează nașterea acasă. Uh, dar noi ne-am consultat cu uh, toți actorii implicați și, conform acestui dialog, am elaborat acest proiect de lege care încearcă să clarifice toate problemele legate de această problemă și sperăm uh, că acest lucru se va întâmpla cât mai curând. În ce privește întrebarea doamnei Antonia Părvanova. Este foarte important ca mesajul ministrilor sănătății să ajungă cum trebuie și la ministrii de finanțe. La uh, reuniunea din decembrie această chestiune s-a discutat și ne-am întrebat că EPSCO și ECOFIN ar trebui să aibă o ședință comună. Mesajul ministrilor sănătății către miniștrii finanțelor este foarte important pentru că noi dorim să avem un cuvânt de spus în ce privește deciziile care se iau pe planul politicilor financiare. Pentru a putea ieși din criză, avem nevoie de o analiză profundă a sistemului sănătății, care este un sistem incredibil de complicat. Trebuie să cunoaștem multe amănunte. Este vorba despre profilaxia în domeniul sănătății, problemele pacienților, probleme financiare, probleme de organizare a sistemului. Cunoscând mai bine toate aceste detalii și acest angrenaj, vom putea uh, evita pe viitor crize ale sistemului. Iar în ce privește gripa H1N1, trebuie să evaluăm experiența ultimilor ani. Domnul Termopoulos a pus o întrebare în legătură cu economia uh, agricolă, sănătatea problemele de mediu, dar uh, pe noi ne interesează în primul rând dimensiunea legată de sănătatea oamenilor. Nu vom putea uh, analiza lucrurile uh, separat, uh, introducând subiectul pe uh, ordinea de zi uh, în timpul președinției maghiare în, ultime, în următoarele șase luni. În sfârșit, ultima întrebare. Era vorba despre un catalog și de norme minime în domeniul sănătății în Uniunea Europeană. E bine, aceste probleme țin de competența statelor naționale. Există mari diferențe între statele naționale. Noi ar trebui să ne concentrăm pe efortul de a diminua diferențele existente, lipsa de echilibru. Acolo unde serviciile uh, fundamentale de bază uh, nu sunt garantate la nivelul dorit, trebuie să încercăm să îmbunătățim prestațiile printr-o mai bună calificare a personalului de specialitate. Iar în legătură cu lipsa de echilibru, diferențele în sectorul sănătății, trebuie să le analizăm, să vedem care au fost urmările crizei asupra sectorului sănătății. Pentru că a fost o criză care a avut implicații asupra întregii societăți și o noi uh, trebuie să ne străduim ca impactul asupra sectorului îngrijirii sănătății să fie cât mai mic. Președintele, mulțumesc. Trecem la cea de-a doua rundă. Miroslav Nicolaisic este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vreau să vă doresc un călduros bun venit în cadrul comisiei noastre după cum știți, vă adresați membrilor Comisiei de Mediu și aici sunt incluse și serviciilor medicale. Sperăm să avem o bună cooperare și un bun dialog cu dumneavoastră. Nu am un comentariu prea lung de făcut, poate două sau trei aspecte de menționat și apoi o întrebare. Sunt foarte încântat de faptul că ați menționat fondurile structurale și uh, instrumentele financiare europene, precum și posibilitatea de a ne concentra mai mult pe aceste posibile investiții în sectorul medical, care să vină din partea fondurilor structurale. Cred și eu că trebuie să găsim o soluție bună pentru toate statele membre. Ați menționat de asemenea activitățile preventive în ceea ce privește stilul de viață și a persoanelor în vârstă și a tinerei generații. Știm că pe termen lung existau probleme în ceea ce privește, de exemplu, rata suicidului în Finlanda și Ungaria, care era un, un număr destul de ridicat. Puteți să faceți un comentariu pe această chestiune? Și o întrebare specifică pentru dumneavoastră. Care sunt perspectivele președinției maghiare în ceea ce privește tendințele crescătoare a migrației dintr-un stat în altul către servicii medicale? Ce planificați să faceți în calitate de președinție în acest sens? Vă mulțumesc, domnule președinte. O să Domnule uh, ministru a spus că uh, în ceea ce privește migrația de specialiști, trebuie să-și cunoaștem cauzele acestei migrații. Sunt uh, curioasă dacă dumneavoastră considerați că pot exista și alte motive în afara veniturilor. Este vorba de uh, posibilitățile financiare locale sau de situația infrastructurii locale. În um, Trebuie să recunosc că um, ați înaintat propuneri uh, interesante, nu foarte ambițioase pentru cele șase luni și este adevărat că este un domeniu foarte larg și, um, într-adevăr, trebuie să abordăm problemele pe care le putem și uh, rezolva. În ceea ce, priv- rezolva. În ceea ce privește migrația, aceasta este importantă. V-ați referit și la e-sănătate, o temă care este foarte importantă pentru Parlamentul European și dumneavoastră știți uh, acest lucru. Știți de asemenea însă că în cadrul uh, negocierilor Consiliul nu și-a dorit uh, e-sănătatea. Poate Ungaria are o altă uh, atitudine și de aceea mă interesează care sunt speranțele dumneavoastră pentru următoarele șase luni în, ac- în acest domeniu. Aș dori să mai spun câteva lucruri în ceea ce privește um, legislativele um, in, legislative. Uh, Um, și aici afirmați că, într-adevăr, vă doriți să vă preocupați mai mult de aspectele legate de organismul modificată genetică. În ceea ce privește informarea um, pacienților, sunt puțin dezamăgită de faptul că spuneți că trebuie să așteptăm acum comunicarea din partea Comisiei. Cred că nu va fi o poziție foarte diferită și astfel am pierdut deja patru săptămâni pe marginea unei uh, teme care este foarte importantă și ca și dumneavoastră a spus cât de importantă uh, este pentru dumneavoastră informarea, informarea pacienților. De aceea aș dori să vă cer să creați cât mai repede acest uh, grup de lucru, deoarece acest, acest grup de muncă abia în martie va începe să lucreze, cred că nu veți ajunge la niciun rezultat uh, Mulțumesc, Corin Lepaj. Mulțumesc, bine ați venit, domnule ministru. Întâi de toate, am fost uimită când ați spus că ONG-urile nu intrau în programul dumneavoastră. Avem o propunere de modificare a directivei referitoare la ONG-uri. Au fost dezbateri între Consiliu și Comisie pe acest subiect sensibil și mă surprinde că nu se regăsește pe agenda președinției maghiare. Dar oricum nu asta voiam să vă întreb. Aș vrea să mă refer la cele spuse de colega mea, doamna Parvenova gestionarea crizei gripei H1N1, dar și cazurile naționale foarte grave, cum se întâmplă în prezent în Franța privind mediator, au adus în lumină problema conflictelor de interes. În această dimineață am adoptat un raport prin care se cere o definiție comună pentru conflictele de interes, dar și publicarea tuturor declarațiilor experților. Domnul Dali, la un coloviu care avea avut loc acum două săptămâni în Parlament, ne-a spus că se gândește gândește la o reglementare a conflictelor de interes, mai ales la EFSA, dar cred că și în cazul Agenției pentru Medicamente e același lucru. Se înțelege de la sine că toate aceste uh, suspiciuni referitoare la conflictul de interes subminează credibilitatea sistemului de sănătate, subminează credibilitatea deciziilor și încrederea populației în experți și în deciziile luate de oamenii politici. Din acest motiv, domnule ministru, îmi permit să vă pun o întrebare. Dacă președinția maghiară a luat în considerare amploarea acestei probleme, aș vrea să știu, și dacă aveți în vedere niște măsuri și propuneri concrete în cadrul Consiliului pe durata președinției. Merci beaucoup, Nessa Mulțumesc și acum uh, doamna Childs. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, pe mine mă interesează sănătatea mentală și după cum uh, ați spus, a avut loc o conferință, va avea loc o conferință pe acest subiect în martie, la nivel european. Și aș vrea să știu dacă președinția maghiară uh, se va asigura că procesul de cooperare va implica statele membre și factorii interesați. Uh, Parlamentul a sprijinit această idee și a contribuit uh, cu o propunere. Aș vrea să știu dacă această colaborare va fi continuată, consolidată și dacă aveți un plan de acțiune în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc acum Alois Peterle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului ministru pentru prezentarea foarte interesantă a programului maghiar pentru președinția Consiliului. Mă interesează în mod special activitatea grupului de lucru pe probleme împotriva cancerului. Mă bucur că puneți accentul pe cetățeni, nu doar pe pacienți. e un lucru îmbucurător, fiindcă trebuie să avem în vedere și oamenii sănătoși. Doar așa vom putea să ducem la scăderea numărului de pacienți. Deci nu trebuie să ne axăm doar pe bolnavi. Și avem nevoie de uh, o mai mare continuitate a activităților de la o președinție la alta. Avem nevoie și de o mai bună cooperare între Parlament, Consiliu și Comisie apreciez intențiile dumneavoastră de a finaliza procedura de adoptare a directivei privind serviciile de sănătate cât mai repede posibil. Lucrul acesta este absolut necesar, nu doar pentru pacienți, ci și pentru a permite uh, creșterea mobilității expertizei dintr-un stat membru în altul. Doar dacă avem o mai mare mobilitate a know-how-ului, putem să creștem calitatea serviciilor de sănătate în toate statele membre. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb care uh, va fi cea mai importantă plus valoare adusă de președinția maghiară în acest sens. Mulțumesc! Acum Gilles Pagnon și apoi va avea cuvântul domnul ministru. Domnule președinte, domnule ministru, câteva cuvinte. Am ascultat în această dimineață, domnule ministru, un discurs plin de bune intenții. Dați-mi voie să vă spun că în ceea ce mă privește, și nu cred că sunt singurul, eh, există foarte multe frustrări atunci când ascult un astfel de discurs. Știm că în domeniul sănătății în acest al doilea deceniu al secolului 21, lucrurile se accelerează, inclusiv scandalurile. Am vorbit de cazul gestionării gripei H1N1, a trecut deja peste un an. Uh, au fost și în Franța un scandal și acum, în ultimele zile, acest scandal care apare legat de aspartam care are consecințe asupra vieții noastre, a tuturor consecințe foarte grave. Și aș vrea și sper ca președinția maghiară să profite de situația aceasta pentru a merge mai departe cu voința politică de și să ajute la încurajarea și susținerea opiniei publice europene care are nevoie de acest lucru în ceea ce privește sănătatea. Bun, deci întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră, ce măsuri concrete în ceea ce privește protecția suplimentară puteți propune? Ce siguranță, ce elemente de siguranță suplimentare aveți în vedere? Care este o coordonare suplimentară la nivel european pe care o puteți propune? Fiindcă, așa cum ne-a spus Corin Lepaj, pe o serie de uh, cazuri care implică conflicte de interese, nu prea există așa ceva. Și aș vrea să existe un instrument obligatoriu la nivelul politicilor care să ajute în acest sens. Dați-mi voie în câteva secunde să vă spun că mă miră ce ați uh, spus cu privire la această moașă din Ungaria. Să nu uităm că Ungaria a fost condamnată de Tribunalul Internațional al Drepturilor Omului în acest caz și nu cred că e permis să spuneți că nu știți prea multe, din câte am înțeles. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Um, <clears throat> Miroslav Mikolászik mm, képviselő úrnak um, Domnule Micolasic, suntem desigur pregătiți să colaborăm cu Parlamentul European. în uh, domeniul profilaxiei și în domeniul uh, um, stilului sănătos de viață. Acțiune pentru uh, prevenire. Asta, acesta este titlul conferinței pe care o pregătim. Și este o conferință care se referă la sănătatea populației. În ceea ce privește ratei sin- de sinucideri în rândul populației tinere, este o problemă importantă și ne vom ocupa de această problemă în domeniul sănătății psihice. M-am referit deja la acest pact european uh, pentru o sănătate psihică. Am organizat uh, cinci uh, conferințe, ultima dintre acestea va avea loc în Ungaria și vor, va, vor fi, în aceste conferințe va fi discutată această temă. După părerea noastră, este foarte important ca noi să putem pregăti în mod uh, corespunzător uh, tineretul, să sprijinim sănătatea uh, tinerilor și trebuie, din nou, repet acest lucru, să cunoaștem cauzele acestui fenomen pentru a putea preveni uh, sinuciderile. Foarte mult s-au referit la tendințele uh, migraționale. E bine, aceste tendințe sunt din ce în ce mai puternice în ultimii ani. Uh, așa cum a spus doamna Rothberend, cauzele um, trebuie văzute în legătură cu uh, veniturile și cu infra- situația infrastructurii. În plus, trebuie să căutăm cauză și în uh, funcționarea sistemelor medicale. Cum, cum pot medicii să conti, să-și uh, continue pregătirea profesională? Cum se pot dezvolta mai departe? În Ungaria avem uh, statistici care analizează această situație. Am încercat să adunăm date statistice, am încercat să înțelegem mai bine de ce medicii și asistentele părăsesc uh, țara. Am uh, încercat să aflăm exact care este părerea acestora și să facem o listă a cauzelor. Desigur, aceste cauze pot fi diferite de la un stat la altul. Însă, într-adevăr, uh, migrația dinspre Europa de Est spre Europa de Vest este foarte puternică. Trebuie, ar trebui să îmbunătățim sistemele de sănătate și să îmbunătățim de asemenea situația veniturilor. Venit, veniturile sunt un aspect foarte important și doar astfel putem să păstrăm specialiștii în țările respective. Cunoaștem toate aceste dificultăți și de aceea ne-am propus să organizăm o conferință pe marginea acestei teme. Acum voi referi la uh, e-sănătate. Sănătatea electronică va putea, ar putea să rezolve foarte multe um, probleme. În ajutorul uh, concret prin intermediul căruia ar putea fi folosite sistemele uh, transfrontaliare, Astfel pot fi se poate profita de pe urma avantajelor uh, diferitelor sisteme. Un lucru foarte important. Informarea pacienților este de asemenea importantă și um, îi vom acorda mai multă atenție. Doamna Lepaj. În ceea ce privește or- organizații, um, în ceea ce privește organismele modificate um, genetice, uh, discutăm um, cu colegii noștri această temă deoarece este o temă care, care nu se limitează doar la mediu, ci și la domeniul sănătății. În ceea ce privește H1N1, cred că trebuie să întărim instituțiile europene. Transparența este foarte importantă pentru a recâștiga încrederea populației în instituții. Doamna Childers a pus o întrebare referitoare la sănătatea mentală. Această temă este pentru noi o prioritate și pe marginea acestei teme vom uh, formula uh, concluzii, niște concluzii ale uh, Consiliului. În ceea ce privește combaterea cancerului, aș dori să spun că ar trebui îmbunătățită îngrijirea medicală și ar trebui uh, ridicate uh, mijloacele financiare. Și aceste două lucruri, desigur, sunt uh, interconectate. Președinția uh, ungară este de acord și acceptă concluziile președinției belgiene și suntem de părere că statele membre trebuie să acționeze împreună în combaterea cancerului. Există așa numitele strategii naționale de combatere a cancerului, strategii care sunt deosebit de importante. În uh, acest context ne dorim să punem accentul pe acțiunile profilactice și pe um, examinări uh, de rutină la intervale regulate de timp. Domnul Parniu s-a referit la aceste uh, scandaluri și sunt de acord că trebuie să încercăm să evităm aceste scandaluri. Din păcate, se, din păcate aceast, aceste scandaluri afectează foarte mulți oameni. Sănătatea este un lucru foarte important și foarte mulți oameni sunt preocupați uh, de uh, starea sănătății. De aceea, Consiliul trebuie să um, întreprindă toate cele care îi stau în putință pentru a evita aceste scandaluri care pot duce la mari probleme. În ceea ce privește gripa, am uh, repetat deja de mai multe ori faptul că am început deja procesul de analizare a experiențelor prin care am trecut și vom continua acest proces. Și, desigur, uh, opinia uh, Parlamentului European este foarte importantă. În legătură cu doamna Geller, moașa uh, din Ungaria, nu pot să vă dau un răspuns în numele autorităților ungare, însă au existat niște cauze foarte uh, clare. Moașa uh, respectivă a acționat cu neglijență, lucru care a dus la declanșarea măsurilor uh, luate de autoritățile din Ungaria. Există o, o dimensiune uh, legată de sănătatea acestei probleme și ne-am uh, preocupat de această dimensiune. Am pregătit foarte repede uh, o propunere legislativă care um, garantează o siguranță femeilor care doresc să nască acasă. În această propunere legislativă vor exista premisele necesare pentru a asigura o naștere în siguranță acasă, atât pentru uh, uh, moașă, cât și pentru femeia care naște. Domnul președinte, în ceea ce privește combaterea cancerului, uh, Parlamentul uh, a avut foarte multă inițiativă și sunt de acord cu dumneavoastră că cercetarea trebuie să fie coordonată. Veți uh, primi o declarație uh, scrisă și este vorba de o temă foarte importantă să punem la un loc 27 de uh, state membre din, în ceea ce privește cercetare. Ajungem la ultima rundă de întrebări. Un compatriot al dumneavoastră, domnul János Olda. Mulțumesc! Este o onoare pentru mine că pot prima întrebare în această a treia rundă. Domnule ministru, în uh, prezentarea dumneavoastră ați spus că există mari inegalități în ce privește asistența medicală în diversele state membre din Uniunea Europeană. Mai mulți colegi s-au referit la aceste inegalități. Eu aș vrea să vă întreb dacă vedeți vreo posibilitate să accesați fondurile structurale pentru a încerca să creați un mai mare echilibru. O altă întrebare. Un subiect pe care l-ați abordat în prezentarea generală, vorbeați despre necesitatea de a avea un stil de viață sănătos, atât în ce privește Ungaria, dar cât și dar și alte state membre. Spuneți ce își propune președinția maghiară. Un aspect este combaterea tabacismului. Și eu sunt un dușman al fumatului și uh, cred că majoritatea membrilor acestei comisii uh, gândesc la fel, dar aș vrea să știu exact ce își propune președinția maghiară în acest domeniu, ce rezultate doriți să obțineți, mai ales în ce privește tineretul, pentru că în rândul tineretului fumatul se răspândește. Mulțumesc! Horst Schnellhardt. Domnule ministru, au fost puse multe întrebări. Dar aș vrea și eu să mă refer la fondurile structurale. Este o chestiune foarte interesantă pentru mine și vă întreb pentru ce domenii doriți uh, să creați posibilitatea de accesare a fondurilor structurale. Oare doar pentru organizarea unor conferințe ale experților sau doriți să folosiți fondurile structurale și pentru îmbunătățirea infrastructurii în uh, domeniul sănătății. Vorbeați despre vaccinarea copiilor. O chestiune care este abordată foarte diferit în Europa vă gândiți la anumite tipuri de campanii de vaccinare pe care să încercați să le impuneți în Europa, pentru că ar fi foarte important să știm dacă, din acest punct de vedere, Consiliul are obiective. În ce privește conferința experților, e binevenită, dar eu mă întreb, cum putem valorifica informațiile uh, care uh, se uh, colectează într-o asemenea conferință, astfel încât ele să fie valorificate în toată Europa. Și o altă întrebare în final. Președinția maghiară a vorbit despre uh, poteci Ă, pe care și căi pe care pacienții și anumiți experți în domeniul profesiilor să le ă, poată parcurge în Europa. Mulțumesc. Crista Clas ă, constatați că noi încercăm să abordăm multe aspecte din cele invocate de dumneavoastră, dar evident că este important să stimulăm un mod de viață sănătos și să valorificăm fondurile structurale. Stimularea unui mod de viață sănătos nu are legătură strict doar cu campaniile de vaccinare, ci și cu uh, formarea esențială a oamenilor Degeaba sunt un expert în istorie sau în studii culturale dacă eu nu am avut grijă de corpul meu astfel încât să mă pot bucura de viață. Deci trebuie să găsiți căile necesare pentru a stimula un mod de viață sănătos. În ce privește evoluțiile demografice, nu țin strict doar de aspectele de sănătate, dar sunt aspecte sociale legate de starea de sănătate a populației. După aceea, dezvoltarea și accesarea fondurilor structurale în sectorul sănătății uh, constituie o abordare interesantă. Eu cred că noi am încercat să creăm suficiente modalități pentru a implica ca sectorul sănătății uh, în acest domeniu. S-a vorbit mult despre faptul că medicii refuză să se mai stabilească la țară. Deci și din acest punct de vedere există o migrație a specialiștilor de la uh, sat la oraș. Eu cred că și președinția maghiară are datoria să găsească posibilități uh, pentru a combate fenomenul și pentru a îmbunătăți lucrurile în acest domeniu. Europa are obligația să creeze uh, căi uh, novatoare în acest domeniu și sper să valorificați jumătatea de an pe care o aveți la dispoziție în acest sens. Mulțumesc, da, și eu, uh, eu cred că uh, nu doar uh, drumurile pentru bicicliști sunt importante, ci și uh, drumul medicilor spre sat. Karl-Heinz Florenz. Într-adevăr, în această instituție a noastră am făcut mult în, pentru combaterea uh, cancerului. Important este uh, însă să combatem și fumatul și mă întreb cum puteți uh, învinge această prăpastie. În țara din care vin eu există scandalul crimii uh, dioxinei, uh, unde procuratura va trebui să se pronunțe. Dar raportul între scandalul dioxinei și realitatea că în Europa, în fiecare zi, o mie de uh, pacienți uh, devin bolnavi de cancer datorită fumatului, cred că uh, trebuie să fie analizat și doresc să vă motivez ca ceea ce a decis Parlamentul în privința combaterii fumatului să se transpună în practică și mă gândesc să, că poate ne spuneți care este strategia dumneavoastră în domeniu. Dagmar Ruth Berend dorește să mai intervină. Mulțumesc. Sper ca domnul ministru va răspunde la o parte a întrebării mele în legătură cu mai buna informare a pacienților. Mă întreb, Oare nu cred că trebuia să începeți să lucrați, eh, să formați grupul de lucru pe care noi informal l-am stabilit deja cu Comisia și ca eh, pentru că dacă el va fi înființat abia în luna martie, atunci în următoarele trei luni care mai rămân nu va mai putea să facă mare lucru. Eu vă invit să Uh, formați cât mai repede posibil un grup de lucru uh, pentru a avansa în ce privește buna informare a pacienților. Acestea ar fi întrebările, domnule ministru, și vă invit acum să răspundeți la ele. Áder um, <clears throat> János um, um, În ceea ce privește întrebarea domnului Ianoș Adar, fondurile structurale și folosirea acestora, mai mulți uh, deputați au respectat la acest, uh, s-au referit la acest aspect, care este, desigur, unul foarte important. Nu este vorba doar de sprijin financiar pentru diferite uh, evenimente, ci avem nevoie de investiții de capital, de investiții în infrastructură pentru a diminua și a reduce um, dezechilibrile în domeniul sănătății ne am adoptat acest uh, obiectiv pentru următoarele șase luni și uh, această întrebare va fi o prioritate pentru noi. Evoluțiile din domeniul, uh, domeniului sănătății și aici dorim să folosim fondurile structurale. În ceea ce privește stilul de viață, au fost puse mai multe întrebări și aici intervine și lupta împotriva fumatului. Uh, cu ocazia unei uh, conferințe, Acțiune pentru Prevenire, vor fi discutate două, trei uh, domenii. O hrănire sănătoasă, în primul rând, lucru care are, desigur, influență și asupra stilului de viață uh, sănătos și aici uh, mă gândesc, în primul rând, la asupra uh, ponderabilitate. Foarte important este sportul nu doar pentru copii și tineri, dar și pentru oameni în vârstă. Și aceștia trebuie să aibă posibilitatea ca prin mișcarea fizică să-și îmbunătățească viața în uh, ultimii ani ai vieții. Și uh, fumatul este o temă care va fi uh, discutată. Avem nevoie de măsuri uh, pentru a împiedica răspândirea fumatului în rândul tinerilor. Desigur, trebuie să um, conștientizăm uh, tinerii asupra consecințelor pe care le poate avea fumatul și asupra um, consecințelor de sănătate ale fumatului. Există deja măsuri care își uh, propun uh, reducerea ratei de, fum, de fumători în cadrul populației adulte, respectiv interzicerea fumatului în anumite spații sau limitarea fumatului în, la anumite spații. Și aceste măsuri vor fi sprijinite în cadrul președinției noastre. sau uh, s-a pus o altă întrebare referitoare la fondurile structurale și aici uh, doresc să repet faptul că avem nevoie de investiții de capital importante. Vaccinările nu uh, pot fi nu pot fi făcute obligatorii, însă documentarea acestor vaccinări este foarte importantă dacă este să ținem cont de uh, migrație. Ar fi foarte bine să avem documente care să ne spună dacă copiii au fost vaccinați sau dacă părinții au fost vaccinați când au fost copii și așa mai departe. O altă prioritate a președinției ungare în domeniul sănătății o reprezintă fluxurile um, migraționiste ale profesioniștilor din domeniul sănătății. Și aș dori să mă refer aici la o întrebare care mi-a fost adresată, o întrebare importantă. Unde um, întâlnesc uh, pacienții prima persoană care se poate ocupa de problemele lor de sănătate? Și aici mă gândesc în primul rând la medicii de familie. Uh, Munca acestora și munca asistentelor care sprijină, care sprijină pe medicii de uh, familie este foarte importantă. Este foarte important ca această muncă să fie o muncă de calitate, o premisă pentru un uh, sistem medical de calitate. <clears throat> Acest punct cred că ar putea fi regândit și cred că de aici putem începe pentru a ne asigura că există o calitate uh, necesară în acest domeniu. Știți foarte bine că sistemul medical este un uh, sistem ierarhic, atât uh, cererea cât și oferta sunt importante, atât pacienții cât și personalul medical. Deci trebuie să vedem care este rolul exact al, al acestor două părți în acest sistem și, desigur, trebuie să uh, întărim ambele părți uh, pentru a avea un sistem care funcționează bine, atât la nivel național, cât și la nivel european. Și în acest punct de vedere, migrația este un aspect foarte important pe care trebuie să-l uh, discutăm. Și această părere o vom exprima în diferi, cu diferite ocazii, desigur. sigur și ne dorim să găsim o, o soluționare a acestor probleme în uh, cadrul președinției ungare. Întrebarea doamnei Clas. Și uh, dânsa a vorbit despre fondurile structurale, care par să fie o temă foarte importantă în cadrul uh, Parlamentului. În în legătură cu stilul de viață sănătos, aș dori să spun încă câteva lucruri. Pentru noi, stilul de viață este important uh, pentru toate uh, grupele de vârstă, copii, tineri, adulți și oameni în vârstă. întrebarea legată de schimbările demog- demografice. Dacă abordăm această problemă din punctul de vedere al sănătății, atunci uh, starea de sănătate a persoanelor în vârstă este foarte importantă, pentru că doar astfel aceștia, uh, aceste persoane în vârstă pot rămâne activi pe piața uh, locurilor de muncă. În ceea ce privește educația și informarea, este vorba de aspecte importante și um, informarea populației trebuie um, începută deja la copiii care sunt uh, la școală. Um, elevii și tinerii trebuie să înțeleagă cât de important este un stil de viață uh, sănătos, trebuie să știe cum uh, funcționează uh, organismul pentru a înțelege cum se poate ajunge la un stil de viață sănătos. Tinerii trebuie sprijiniți pentru a obține cunoștințele uh, necesare pentru ca mai târziu, în, când sunt adulți, să aibă o viață sănătoasă. Ajungem la fumat. Am amintit deja programul Acțiunea pentru uh, Prevenire. Este vorba de această conferință în cadrul căruia vom discuta aspectele legate de fumat. Informarea pacienților. Doresc să mulțumesc pentru întrebare. Am uh, discutat uh, deja de acest lucru în decembrie când ne pregăteam pentru uh, preluarea președinției, am uh, discutat cu comisarul responsabil, i-am uh, cerut documentele relevante, însă vom vedea deja, încercăm să vedem acum cum putem să reducem această pierdere a timpului. Mulțumesc pentru această dezbatere amplă privind sănătatea în Uniunea Europeană. Ați putut constata că în uh, comisia noastră suntem foarte angajați în acest domeniu. Avem și mulți colegi care au competențe în domeniul îngrijirii sănătății. Informarea pacienților uh, ține de altfel de uh, un act legislativ pe care sperăm să-l putem adopta în următoarele șase luni. Este foarte important să garantăm cetățenilor și cetățenilor o posibilitate de bună informare Eh, sigur că și uh, conferința pe care ați menționat-o dumneavoastră, Action for Prevention, este foarte importantă și trebuie să uh, se acționeze mai mult pentru combaterea fumatului, pentru combaterea uh, consumului de droguri. Uh, Uh, pentru ca în felul acesta să înlăturăm niște riscuri pentru sănătate. Și de asemenea ne dorim ca inegalitățile în ce privește sistemul de asigurare a sănătății să um, fie estompate, de asemenea se stabilească fenomenul migrării experților, cadrelor medicale, Sigur că aspectele legate de uh, plata cadrelor medicale este importantă în acest domeniu să fie rezolvate. V-ați propus pentru următoarele șase luni o serie întreagă de conferințe la care ne-ați promis că ne vor și invita și sunt uh, convins colegele și colegii din comisie vor profita de aceste invitații pentru a participa la conferințele de specialitate. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în mijlocul nostru și vă doresc mult succes. Ministrul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați stimați domni, uh, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru interesul arătat și sper că vom putea uh, oferi răspunsuri și la acele întrebări la care astăzi încă nu am putut răspunde 100%. Sper să găsiți răspunsurile la finalul celor șase luni de președinție maghiară și vreau să vă asigur că ne dorim colaborarea cu dumneavoastră. Acesta va fi temeiul colaborării noastre.